Thank you very much. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Și acum dau cuvântul domnului comisar Tajani. Aveți cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, eu voglio... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt recunoscător Parlamentului European și domnului Marinescu în special pentru eforturile făcute și pentru munca sa pe această temă, nu doar pentru că Galileo este prima propunere pentru perspectivele financiare 2014-2020, asupra cărora s-a ajuns la un acord, ci și pentru că, mai presus de orice, rezultatul obținut uh, Uh, este unul extrem de important. Acest acord ne permite să ne asigurăm că cele 7 miliarde de euro din următorul uh, program financiar pentru um, Galileo vor fi asigurate. Datorită rezultatelor importante din ultimii trei ani, Galileo a devenit realitate. Avem patru sateliți pe orbită și mai multe stații la sol care uh, au fost uh, plasate în jurul lumii testele asupra celor patru sateliți au oferit rezultate clare. A existat o demonstrație în iulie la baza Fortuno cu cei patru sateliți pentru uh, poziționarea precisă și am descoperit că sateliții noștri sunt mai buni decât GPS-ul american. Deci uh, uh, am mers dincolo de așteptările noastre. Sunt niște rezultate încurajatoare care ne permit să ne așteptăm la servicii excepționale care vor fi oferite pe viitor. Uh, și toate astea sunt martorii unui potențial extraordinar al industriei europene. Programul continuă, deși există o întârziere de câteva luni pentru lansarea următorului satelit. Dar sunt optimist și sunt sigur că înainte de finalizarea mandatului meu de comisar, comisar pentru industrie, vor exista furnizori de servicii și serviciile Galileo, primele servicii oferite de Galileo, vor fi disponibile până în octombrie 2014. Este extrem de important pentru cetățenii și companiile noastre să se poată bucura cât mai curând cu putință de serviciile Galileo. Galileo reprezintă o oportunitate extraordinară de competitivitate pentru industria noastră Vorbim în această seară de o etapă fundamentală pentru asigurarea continuității programului, ca parte a următorului cadru financiar nu doar în termeni economici, ci și în termeni de guvernanță a programului. Și ca atare, Comisia a luat notă cu mare satisfacție de faptul că Parlamentul și Consiliul au sprijinit în mod uh, definitiv propunerea noastră și acest lucru reprezintă un progres în ceea ce privește organizarea programului. Ținem cont de necesitatea de a optimiza și raționaliza utilizarea structurilor existente, astfel încât Comisia va rămâne responsabilă pentru implementarea um, acestui program, fiind putând fi trase la răspundere de Consiliu și de Parlament. Uh, de asemenea, vom uh, transfera um, capacitatea de control și de monitorizare Agenției Spațiale Europene. Parlamentul a cerut de asemenea ca o parte din buget să fie pusă la dispoziție ca parte a acestui regulament și să fie uh, dedicată finanțării diverselor oportunități economice izvorâte din EGNOS și Galileo. În acest context de criză prin care trecem în acest moment, aceasta este o oportunitate pe care nu o putem rata am solicitat Directoratului General să se gândească la consolidarea intrării pe piața Galileo, pentru că orice este posibil, inclusiv un set de reguli pentru utilizarea Galileo. Mai sunt două observații pe care vreau să le fac pe scurt. Comisia este perfect conștientă că cele șapte miliarde pentru un program de sateliți pentru următoarea perioadă de programare, uh, de programare este o cifră care nu poate fi uh, acceptată. Deci trebuie să reducem riscurile de depășire a costurilor, așa cum s-a întâmplat în trecut. Și asta e o prioritate pentru mine. Cred că Parlamentul și Consiliul vor rămâne în continuare implicați de aproape în acest program și vor primi un raport anual în ceea ce privește evoluția ulterioară a programului. Comisia va continua să se întâlnească în mod regulat cu Parlamentul și Consiliul în cadrul uh, Comisiei Interinstituționale pe marginea Galileo. Așa cum s-a întâmplat chiar recent, de fapt chiar în această lună, instituțiile primesc rapoarte legate de tot ce se întâmplă la nivel tehnic uh, din partea mea și din partea șefului uh, Jean-Jacques Jordan, șeful Agenției Spațiale Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Terho în sală. Asta înseamnă că îi dăm cuvântul doamnei Carvaio un minut. domnule președinte domnule comisar în primul rând dați mi voie să i adresez felicitări domnului marinescu pentru uh, munca excelentă. este vorba de un uh, sistem de sateliți care permite uh, un standard foarte precis este un simbol al uniunii europene în cadrul strategiei europa 2020 industria europeană va fi marele beneficiar al acestui proiect Galileo. Uh, multe branșe economice vor avea de câștigat, uh, dar uh, Galileo va beneficia și cetățenilor. Este vorba de dimensiunea europeană, de valoarea adăugată europeană. Comisia pentru buget a elaborat un aviz astfel încât să se pună la dispoziție suficiente fonduri pentru acest program. Vă mulțumesc! Mulțumim și acum un minut și jumătate, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Aș dori și eu, în primul rând, să spun mulțumesc raportorului nostru, domnului Marinescu. Um, a elaborat un raport extraordin... foarte bun, excelent cumva nu reușesc să scap de această senzație că de multe ori când vorbim despre infrastructuri, când vorbim despre lucruri importante, despre infrastructuri importante, depindem de Statele Unite. Orice fel de sistem de navigație pe care îl folosim în ziua de astăzi primește semnal de la sateliți americani. Pe bună dreptate, în Parlamentul European am solicitat de mai mult timp să avem structuri europene proprii Galileo, din punctul meu de vedere, este un început important, un pas în această direcție de a, uh, de a ne câștiga independența de sistemul GPS Parlamentul European, uh, de-a lungul anilor, s-a uh, declarat pentru o politică ambițioasă în acest domeniu. Îmi amintesc de primii pași uh, la Galileo. Noi la Parlament am luptat întotdeauna pentru Galileo, pentru o finanțare comunitară și cred că a meritat această abordare. În Europa avem o industrie spațială bine dezvoltată, foarte calificată, și chiar dacă acum la Galileo suntem puțin în urmă cu programul, cred că suntem pe calea cea bună, am încredere și cred că uh, până la urmă vom avea 27 de sateliți pe orbită, um, o infrastructură la sol um, corespunzătoare și vom atinge ceea ce ne-am dorit. Mulțumesc! Mulțumesc! Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru, doamnă Nibler? Doamnă Nibler, acceptați din partea domnului Caspari? Aveți cuvântul, domnule Caspari. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată colegă Nibler, în circumscripția mea mi-a spus cineva dacă are sens ca Uniunea Europeană să cheltuie atâția bani, să trimită sateliți pe orbită, dacă nu suntem siguri că se găsesc uh, utilizările necesare pentru acest uh, Um, pentru acest sistem, dacă avem suficiente dispozitive care să capteze semnalul acestor um, sateliți. Mulțumesc, domnule Caspari. Cred că este un aspect foarte important și răspund uh, cu plăcere la această întrebare. Da, am reflectat la această problemă și suntem pe cale să ne rafinăm um, reflecțiile se va, discuta, se va vota raportul meu uh, în curând, vom discuta și despre asta uh, în cadrul acestui uh, subiect și Comisia a elaborat unele idei în acest sens și referitor la Copernicus ne punem pro aceste uh, probleme uh, astfel încât uh, ne întrebăm cum poate fi folosit acest sistem finanțat din banii contribuabililor, cum putem face astfel încât IMM-urile să aibă acces la semnal și la date, cum putem face toate aceste lucruri, de luni întregi ne gândim la asta și cred că vom putea face propuneri concrete încă în acest mandat. Mulțumesc foarte mult!

în plus uh, față de protecția datelor cu caracter personal trebuie să subliniez faptul că aceste noi sisteme europene vor uh, asigura mai multă precizie deci uh, practic cetățenii europeni vor avea mai multe beneficii decât actualul sistem gps. mulțumesc. Mulțumesc, domnul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cu Galileo și EGNOS, uh, monopolul GPS-ului american controlat de Pentagon va fi înfrânt. Este un succes al popoarelor Europei și este o veste foarte bună pentru locurile de muncă din aceste domenii sigur că lucrurile nu se fac fără durere. Putem critica, critica faptul că uh, s-a apelat la parteneriate public-privat, dar Galileo este prima infrastructură comună produsă și finanțată de Uniunea Europeană și proprietatea Uniunii Europeană. De aceea, Galileo și EGNOS trebuie să devină bunuri publice la nivelul Uniunii Europene Vreau să subliniez că Agenția Spațială Europeană este una din rarele instituții europene care este realmente eficientă, utilă și este în serviciul cetățenilor și ar trebui să fie modelul celorlalte instituții europene, începând cu Banca Centrală Europeană, care din păcate nu este decât la, în serviciul piețelor financiare. Mulțumesc! Doamna Hübner are acum cuvântul un minut și jumătate panie przewodniczący! dziękuję panie komisarzu. proszę państwa. mulțumesc domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor vorbim despre tehnologia secolului xxi sistemul european de navigație prin satelit este unul dintre cele mai moderne sisteme și ar permite o navigație excelentă nu va fi folosit numai de către șoferi, ci și de către vapoare, avioane, dar și de către bănci, de către poștă, servicii poștale, va fi folosit în sport și în multe alte sectoare. Deci este ceva esențial în secolul 21. EGNOS este ceva și mai avansat decât uh, asta. Se folosește în aviația civilă, dar și în alte domenii de transport. Ambele sisteme, de asemenea, sunt folosite de către, la nivel militar. Cred că îi ajungem din urmă pe cei mai, pe cei mai avansați din punct de vedere tehnologic. Aceste sisteme vor trebui să fie dezvoltate, vor avea nevoie de infrastructură, vor avea nevoie de uh, mai multă infrastructură la sol, și în plus va trebui să ne asigurăm că acoperirea geografică este asigurată. Dar tehnologia este de alt nivel. Vă mulțumesc, spune președintele. Urmează procedura Catch the Eye. Avem o singură persoană înscrisă și anume domnul Rubig. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important ca aceste noi tehnologii să ofere o șansă și IMM-urilor din Europa, întâi ca furnizor pentru acest sistem, dar apoi și în utilizarea acestui uh, sistem. Și de aceea conceptele de utilizare pentru acest sistem sunt foarte importante. Există o, o componentă foarte puternică de export aici. Europa ar putea să devină un ofertant global de tehnologie precisă, de un standard de calitate nou din acest uh, punct de vedere doresc să îl felicit pe raportor pentru această nouă evoluție și mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru faptul că a perceput această șansă pentru economia europeană. Vă mulțumesc, uh, spune președintele. Dau cuvântul domnului comisar Tajani pentru remarci de încheiere. Președinte, mulțumesc, domnule președinte. vreau să vă pun la dispoziție și ceva informații pe această temă pentru că în cursul dezbaterii s-au făcut uh, mai multe uh, observații. Industria spațială reprezintă pentru Europa un sector de cea mai înaltă calitate. Este un domeniu în care ar trebui să ne concentrăm eforturile ca parte a politicii noastre de a reindustrializa Uniunea Europeană și împărtășesc ceea ce a spus domnul Rubic legat de internaționalizarea companiilor noastre în sectorul spațial. Este un sector cheie, face parte din ambițiile noastre de creștere Burma, în Thailanda, sunt nenumărate țări care au semnat acorduri care au un impact asupra sectorului spațial. Deci, asta e doar o parte a interesului nostru față de activitățile în uh, sectorul spațial. Domnul Caspari a întrebat ce se face. Uh, pentru a ne asigura că semnalele Galileo și datele Galileo pot fi transformate într-adevăr în servicii. Eu nu am nici cea mai mică îndoială că până la finalul anului viitor va fi posibil ca serviciile să apară pe baza datelor furnizate de Galileo. Anul acesta, toate industriile din sector sectorul care uh, prelucrează datele de la Galileo s-au reunit de două ori, o dată la Londra și mai recent și sunt extrem de interesate pentru a veni cu servicii eficiente pe baza datelor uh, puse la dispoziție de Galileo. Trebuie să vedem și IMM-urile exprimându-și interesul și sunt convins că foarte multă lume va vrea să utilizeze datele uh, folosite de, utilizate de Galileo pentru protecție civilă, spre exemplu, și pentru multe alte domenii. Sateliții au fost uh, utilizați până recent. Satelitul Copernicus a fost redirecționat pentru a se concentra uh, asupra Sardiniei pentru a vedea tragedia care a avut loc acolo. Tragedie care s-a soldat cu atât de multe victime. A existat cooperare cu autoritățile italiene și la foarte scurt timp după uh, ce a avut loc dezastrul. Sunt perfect de acord că există o garanție mai bună oferită de Galileo din moment ce este un sistem condus uh, la nivel european. Și de aceea există o garanție mai mare a protecției datelor cu caracter personal. Așa cum a spus și doamna Nibler, Galileo s-a ridicat la înălțimea provocărilor lansate în urmă cu câțiva ani. Acum există o adevărată industrie. Avem deja EGNOS care este operațional. Am avut uh, precursorul Galileo uh, GPS, uh, am profitat de sisteme similare. Uh, vom lansa uh, peste câteva luni uh, prima santinelă, deci toate acestea fac parte din politica noastră pentru spațiu și Galileo este o parte importantă, dar este doar o parte a unui proiect ambițios care acoperă întregul domeniu și atunci când vorbim despre protecția civilă, cred că va fi posibil să există o legătură cu Copernicus și un schimb de date între cele două sisteme va asigura faptul că Europa va fi mai sigură. Și alții ar putea alege să folosească sistemul nostru european pentru a gestiona dezastrele naturale sau reacția la criză în alte părți ale lumii. faptul că Galileo produce semnale înainte de finalul mandatului actualei Comisiei Europene arată tocmai că instituțiile europene sunt capabile să vină cu rezultate pentru cetățenii Europei. Nu uh, solicităm doar cetățenilor să facă sacrificii și să strângă cureaua, ci le oferim servicii. și este posibil ca cetățenii să se bucure de fructele economice ale acestor sisteme. Galileo este programat să genereze profituri de aproximativ 9 miliarde de euro în anii următori pe baza unor investiții de 10 miliarde. Deci cred că acest lucru este uh, o realizare masivă, așa încât aș dori să-i mulțumesc raportorului domnului Marinescu și tuturor deputaților care s-au concentrat pe acest subiect și care au demonstrat că Europa poate să se ridice la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, domnul raportor Marinescu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, spunea cineva aici despre uh, o întrebare dacă investiția făcută de Uniunea Europeană

documente cu informații cheie referitoare la producția de, la produsele de investiții și primul vorbitor este doamna Pervanș Veres, patru minute.